vom examina propunerea uh, comună a șase grupuri. Cunoașteți toată fraza, deci supun uh, vot a, întreaga uh, rezoluție comună cu apel nominal la cererea PPE. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Și avem 46 de voturi, 47 de voturi, 46 pentru, 1 împotrivă, nicio abținere, adoptat, deci cu o vastă majoritate. Iată, am încheiat și procedura de voturi. Procesul verbal va fi supus adoptării în, la începutul următoarei sesiuni, dacă nu există nicio obiecțiune și cred că nu există.